ajuns la sfârșitul uh, sesiunii noastre. Vă urez tuturor uh, drum bun acasă și urmează să ne revedem la Bruxelles sau peste două săptămâni la, la Strasbourg. Să încheiați ședința.